ședința de astăzi. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil. Are cineva de făcut observații? Se pare că nu.